domnul președinte. Vi prego di prendere posto. Vă rog frumos să luați loc. Perché dobbiamo dare inizio Trebuie să începem voturile. Domnul Marias a cerut să ia cuvântul pentru un punct de regulamentul de procedură. Are cuvântul domnul Marias. Domnule președinte, aș dori să vă spun că pe data de 17 decembrie Parlamentul nostru a adoptat o rezoluție care condamna încălcările drepturilor omului din Burundi și cerea eliberarea cetățeanului Elen Spiros Richard Agabimana, care era în închisoare încă de la sfârșitul lunii iulie, pentru că în calitatea sa de șef de poliție a refuzat să uh, dea ordine să se tragă în manifestanți. Vreau să informez Parlamentul nostru de faptul că această poveste a avut un deznodământ fericit și Spiros, vinerea trecută, a fost în sfârșit dezvinovățit de către tribunal și în curând va fi eliberat și va putea chiar să vină uh, la Parlamentul European. Uitați încă o dată cât de importante sunt rezoluțiile Parlamentului European și ce multă influență au. Trebuie să continuăm în același sens. Grazie. Mulțumim, domnule Maria. Suntem cu toții convinși de faptul că acest Parlament uh, a avut și are și va avea un rol foarte important de jucat pentru că reprezentăm 550 de milioane de cetățeni europeni. Trecem acum la voturi. Începem cu raportul Hauta la cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Ceslav Adam Sikierski. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul raport, tot Hautala, cerere de ridicare a unității parlamentare a domnului Sikierski. Cine este pentru această propunere de decizie? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul raport, MATO, planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană. Avem amendamente din partea Comisiei competente. Votăm în bloc amendamentele de la 1 la 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 8, amendamentul 41. Vot cu apel nominal să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnul raportor dorește să ia cuvântul? Domnule Mato, aveți cuvântul? Președinte, simplemente... Mulțumesc, domnule uh, președinte. Vreau doar să vă spun că trebuie să votăm această rezoluție cât mai curând pentru a putea începe negocierile cu Conciliul. Să nu votăm rezoluția. La propunerea uh, raportorului care cere amânarea votului în ce privește rezoluția legislativă, cine este pentru propunerea raportorului? Chi e contro? Împotrivă? Abțineri? Așadar, se adoptă propunerea raportorului, deci rezoluția este uh, amânată și raportul este retrimis Comisiei competente. Trecem la raportul Langen, raport anual privind politica UE în domeniul concurenței. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 5, text original, vot pe păs prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cred a doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Să deschizi votul la a doua parte. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Alineatul 9, text original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 14, text original, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Alineatul 21, textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Textul original de la alineatul 35, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alineatul? A, vreți să verificăm? S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Alineatul 41, test original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 46, vot pe părți, textul original, cine este pentru? Prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original, alineatul 54, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge.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 se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Verificăm. S-a deschis votul la a doua parte. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alineatul 73, text original, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alineatul 75, text original, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 76, text original, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 78, text original. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 81, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal, să deschis votul. La votazione e... S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 84, este original, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm pentru a treia parte. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 86, text original, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Verificăm dacă doriți. să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ridicați mâna, pentru că altfel este foarte greu să-mi dau seama. Mulțumesc. Alineatul 87, textul original, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Și testul se adoptă. Alineatul 88 este original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 89, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 89, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 94, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, alineatul 99, amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 104, text original, cine este pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 105, textul original, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 106, textul original, cine este pentru? Verificăm 105, foarte bine, verificăm. Să deschizi votul la 105. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 107, text original, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că a fost respins, dar verificăm. S-a deschis votul la 106. S-a închis votul. Se adoptă. 107. Text original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alineatul 111, text original, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 112, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 113, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3, după citatul 15, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Vă. Abțineri se adoptă. Considerentul H, Textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Considerentul P. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm considerentul P. Cred că a fost respins. S-a închis votul. Se adoptă. După considerentul Q, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge.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 Trecem la raportul Ward, rolul dialogului intercultural al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE. Avem o propunere de rezoluție alternativă cu amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 7, text original, era o majoritate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 La votazione è chiusa. s votul. Textul se adoptă. O, felicităm, o felicităm pe doamna Ward, care cred că vrea să ia cuvântul. Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și tuturor colegilor, tuturor celor care au participat, experților în educație, societății civile, grupărilor religioase și tinerilor cu care m-am consultat în întregul proces. Pentru că m-au ajutat să realizez un raport care prezintă un viitor pozitiv pentru tineri, pentru viitoarele noastre comunități, printr-un proces de dialog Dialogul înseamnă conversații. Mulțumesc. Grazie. Passiamo ora alla... Trecem acum la raportul BAT ce privește bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare. Alineatul 2, text original, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 6, text original, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 22,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 Alineatul 46 de original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 59, text original, prima parte, cine este pentru, împotrivă, adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul A, text original, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm rezoluția în întregime. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Balț. Trecem la raportul Matera, factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene. Alineatul 1, text original, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, text original, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 9, text original, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 11, text original, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Alineatul 14, text original, tot pe trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alineatul 22, text original, vot cu apel dominat, s-a deschis votul. S-a închis votul. Textul se adoptă. Alineatul 29, text original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 30, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 36, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 39, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul D. D. Text original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul J. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul L. Cine este pentru? Prima parte împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul X, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul Z, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm întreaga rezoluție, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. la votazione è chiusa. s votul. Textul se adoptă. Felicitări doamnei Matera. Trecem la raportul Plura, politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Alineatul 1, text original, cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Prima, a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 2, text original, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 4, text original, 4 pe 4 părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A patra parte. cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 5, text original pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 8, text original, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 9, text original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alineatul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alineatul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alineatul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Verificăm alineatul 20. la votazione chiusa s-a închis votul se respinge Alineatul 21 pe 3 părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. Alineatul 22, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 24, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 25, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 28, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 33, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 34. Cine este pentru? Prima parte. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 49. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 60, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 63, text original. A, verificăm, verificăm.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 Aveți cuvântul. Verificăm, pentru că eu am crezut că verificam partea a doua de la 62, nu partea a doua de la 60. Asta a apărut pe ecran. Asta am și votat. Am votat. Vreți să repetăm? Repetăm, bine. Ma era chiar, il check era sul, la parte 2 che era stata richiesta. Deci partea a doua era cea de la 62. S-a deschis votul. 62, parte 2, sì. 62, partea a doua. La votazione aperta. S-a deschis Su quello stiamo votando. La votazione è chiusa. Sanchi svoto. Se adoptă. Alineatul 63, text original, ne este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 70, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Considerentul J. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Considerentul M. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul Q. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul R. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul S. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm întreaga rezoluție. Vot cu apel nominal. Să deschizi votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Textul se adoptă. Felicitări raportorului domnului Plura. Passiamo alla relazione. Trecem la raportul Calas Gebhardt. Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală. Alineatul 1, amendamentul 14, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Alineatul 8, textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Apoi, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6 la alineatul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 16, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Ado- uh, scuze, se, a, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. A doua parte de la alineatul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 19, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 30, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă,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 S-a închis votul, textul se adoptă. Deci este cadou? cum spuneam, versiunea originală a alineatul 53. Trecem la alineatul 56, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 59, text original, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal, să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 62, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cu apel nominat, se deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 63, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, Împotrivă. abține, Se adoptă. Alineatul 64, prima parte. Vot cu apel nominal să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Text original acum de la alineatul 65, tot vot cu apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Alineatul 67, vot cu apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 68, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 61, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă,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 Se adoptă. Alineatul 21, text original, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 82, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 88, uh, prima parte, ce este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, la alineatul 88, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 89, vedeți, verificăm amendamentul 2, să deschizi votul. Deci amendamentul 2 după alineatul 88. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 89, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 92, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După alineatul 100, sub capitolul 4.1, amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Alineatul 110, testul original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 118, um, amendamentul 18, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Alineatul 119, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 3 și 11 la alineatul 125. Cine este pentru? Doamna raportor a cerut cuvântul? Da, voiam să vă spun că mi s-a atras atenția că traducerea în limba franceză la acest amendament nu este corectă, adică se spune în traducere exact pe dos decât în textul original. Deci textul original trebuie votat acum și nu uh, traducerea greșită în limba franceză. Voiam doar să vă atrag atenția. Grazie, onorevole, faremo... Mulțumim, doamna Gebhardt o să cerem tradu- um, colectarea traducerii în limba franceză. Acum votăm amendamentele 3 și 11 în versiunea originală. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Să verificăm amendamentul 20, majoritatea era clară. Să deschizi votul la amendamentul 20. S-a închis votul 72 pentru și 630 împotrivă. Mă face să-mi pierd timpul atunci când majoritățile sunt foarte clare, stimați colegi și face să și piardă timpul și colegii. Amendamentul 12, la considerentul D, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Da. La votazione è chiusa. Il testo è approvato con S-a votul. Textul a fost adoptat. Felicitări doamnelor raportor Calas și Gebhardt. Dichiarazioni di voto, no? Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Trecem la explicațiile de vot.